Doamnă ministru, mulțumesc pentru aceste comentarii. Încheiem aici dezbaterea noastră pe această temă. Mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere și mulțumesc și interpreților. Conform articolului 231 aliniatul 4 al regulamentului de funcționare, doresc să vă informez corecțiile Uh, nu le-am primit până ieri la ora 17, deci nu au existat uh, obiecții la amendamente. Iar acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume este vorba despre rapoartele de progres